Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Kiel Nielsen cu titlul Femeile și schimbările climatice. Dau cuvântul raportoarei acum pentru patru minute. Monsieur le Président, bonjour chers collègues. Bună dimineața, dragi colegi. Domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul. Vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile foarte interesante pe care le-am primit pentru acest raport, care sper eu va fi o primă conștientizare a instituțiilor noastre despre această temă. Într-o lume ideală, Comisia n ar trebui să existe în Parlament și discriminările împotriva femeilor ar fi integrate imediat în toate subiectele pe care le tratăm, pentru că este vorba de o chestiune orizontală. Însă se pare că este necesar să convingem în continuare, fără încetare. Noi, membrii în Comisia pentru Femei, avem responsabilitatea să scoatem femeile din acel unghi mort al politicilor europene și aceasta este valabil mai ales în ceea ce privește subiectele legate de mediu. Aș spune chiar că în raportul acesta trebuie să arătăm și arătăm că femeile nu sunt plantele verzi ale ecologiei, iar cifrele vorbesc de la sine. În urma ciclonurilor și inundațiilor și cu tremurelor, femeile au de 14 ori mai multe riscuri de a muri decât bărbații. De exemplu, tsunamiul din 2004 a arătat acest lucru, dar și canicula din 2003 în Europa. 70% dintre victime au fost femei. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că femeile nu au aceleași mijloace economice, sociale sau politice pentru ca să se adapteze la aceste condiții sau pentru ca să fugă de la locul acela. Sau chiar uh, din, grată, datorită unui sistem de alertă în Honduras uh, orașul La Masica a fost singurul în care nu s-a înregistrat niciun uh, deces în timpul uraganului Michel sau chiar după aceea. Deci, Schimbările climatice rămân o prioritate absolută, dar în contextul crizei economice nu putem vorbi uh, numai de, de ecologie și nu numai acesta este cea care suferă. Femeile trebuie așadar să fie ținta unei politici coerente și a unor soluții eficiente. S-a văzut că la fiecare criză, la fiecare istorie, ni se spunea că femeile vor veni după aceea. Dar acest uh, raționament nu mai funcționează, pentru că provocările schimbărilor climatice sunt cele legate de egalitate și de justiție pentru femei. Acestea sunt legate una de alta foarte strâns. Femeile nu sunt numai victime pe care trebuie să le protejăm, ci ele au și foarte multe cunoștințe și idei, propuneri. Nu numai pentru că sunt diferite genetic, ci pentru că trăim într-o societate în care rolurile sunt foarte bine departajate după gen. Faptul că ești o femeie sau un bărbat are consecințe asupra gestiunii resurselor, educației și a alegerii meseriei. Există așadar diferențe de experiență care se reflectă și în soluțiile și în ideile pe care le propunem. În acest raport am identificat patru tipuri de măsuri. Măsurile de reprezentare. Cerem în primul rând un minim de 40% de femei în instanțele politice, financiare, tehnice. Cariera femeilor trebuie și organizațiile acestora trebuie să fie întotdeauna susținute. Apoi, protecția și formarea profesională trebuie să fie de asemenea uh, în așa fel organizată încât să existe un ciclu virtuos pentru aceste femei care să poată să iasă din, această, din acest unghi mort. De asemenea, și în economia verde trebuie să le încurajăm pe femei să um, îmbrățișeze cariere tehnice și științifice și să încercăm să încurajăm schimbările modului de viață care sunt absolut necesare. Iar în ceea ce privește cercetarea, avem nevoie de o colectare mai bună a datelor care să fie separată um, pe, după gen pentru a putea înțelege mai bine această problemă și pentru a ne formula propunerile politice. În rezumat, spiritul acestui raport încearcă să spună că politicile de luptă împotriva schimbărilor climatice se pot îmbogăți integrând aceste probleme de gen, iar lupta împotriva discriminărilor duce la soluții mai eficiente pentru mediul înconjurător. Acesta este un raționament win-win. Se apropie summitul Rio plus 20 și se știe că nu există o soluție simplă la o provocare atât de mare și de complexă cum sunt schimbările climatice. Deci trebuie să ne lărgim uh, felul de a gândi, trebuie să fim mult mai complexi în cum abordăm problema. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, iar acum în numele comisiei aș vrea să dau uh, cuvântul uh, domnului Potocnic. Trei minute. Domnule președinte, stimați deputați, în numele Comisiei și mai ales în numele colegei mele Connie Hedegaard, care din păcate nu a putut să vină astăzi, salut raportul referitor la, femei și schimbări, la femei și schimbările climatice. O felicit pe raportoare pentru munca excelentă și pentru cooperarea desfășurată. Este o șansă foarte bună să discutăm despre cum Uniunea Europeană poate ajuta femeile să marcheze și ele viitorul politicii schimbărilor climatice. Schimbările climatice afectează foarte multe persoane de pe planeta noastră, mai ales în lumea în curs de dezvoltare. Schimbările climatice îi afectează pe cei mai vulnerabili din statele cele mai uh, sărace și mai puțin dezvoltate și știți că femeile, copiii și persoanele în vârstă sunt primii afectați. După cum se spune pe bună dreptate în acest raport, chiar dacă schimbările climatice sunt neutre din perspectiva genului, efectele sunt diferențiate după gen. Uniunea Europeană, când analizează schimbările climatice, analizează modul în care consumul ne afectează viața. Dacă susținem o uh, dezvoltare durabilă, creștere și dezvoltare, uh, putem să stimulăm o evoluție economică care să îi ajute pe cei mai săraci și vulnerabili, mai ales femeile și copiii, care ar fi primii beneficiari. Uniunea Europeană susține măsurile de atenuare prin programele climatice și geografice ale acestei uh, cooperări pentru dezvoltare. Aș vrea să menționez summitul pe energie de săptămâna aceasta de la Bruxelles, unde două grupuri de experți au discutat despre utilizarea energiei durabile pentru femei. Acces mai bun la uh, energie durabilă, cum sunt uh, sobele de gătit, ar reduce amprenta asupra mediului și ar reduce și frustrarea ar spori timpul pe care îl au femeile la dispoziție, pentru că altfel uh, ar trebui să piardă mult timp dacă nu ar avea aceste sobe sau aragazuri, ar trebui să piardă timpul să culeagă lemne de foc și să facă focul. Trebuie să integrăm uh, elementul de gen în politicile europene, inclusiv atenuarea uh, consecințelor catastrofelor naturale. Trebuie să minimizăm efectele negative ale schimbărilor climatice și ale inegalității de gen. Genul se numără printre cele 11 elemente cu impact social care trebuie să fie analizate în cadrul oricărei uh, analize de impact pe care trebuie să o facă Comisia în legătură cu orice propunere. După cum s-a subliniat în raport, politicile neutre din punctul de vedere al genului încep cu definiții politice neutre. Trebuie ca decidenții politici să asculte femeile și să le utilizeze cunoștințele în dezvoltarea de strategii. Însă, din păcate, în lumea noastră, vocile femeilor nu sunt suficient de auzite. Femeile sunt subreprezentate în procesul de luare a deciziilor la nivel național și internațional. În Comunicarea sa recentă privind dezvoltarea parteneriatului UE-Pacific se subliniază că diferențele de gen pot să afecteze negativ capacitatea unor țări de a trata consecințele dezastrelor naturale, valabil mai ales în zona Pacificului, unde femeile sunt discriminate și violențele pe criterii de gen sunt foarte numeroase. Liderii din zona Pacificului sugerează că trebuie să se țină acestor lideri, mă scuzați, li se sugerează că trebuie să țină cont de perspectiva de gen dacă doresc să obțină o dezvoltare durabilă. Femeile sunt reprezentate, trebuie să fie reprezentate la nivelul de 40%, după cum se spune în uh, acest raport. Și, într-adevăr, ultimele conferințe uh, ale părților UNCCC uh, au fost prezidate de femei. Și, de asemenea, trebuie ca femeile să fie reprezentate uh, în mod echitabil în toate comitetele relevante. Uniunea Europeană trebuie să garanteze echilibrul de gen în cadrul acestor organisme. Președinția daneză a decis să prezinte un set de indicatori privind femeile și schimbările climatice, să-l prezinte în Consiliu, ceea ce arată că subiectul este unul prioritar pe agenda. Este un pas către dezvoltarea unui set de instrumente cuprinzător care să evalueze uh, luarea deciziilor și crearea de politici la toate nivelurile. Va fi nevoie de finanțare și de dezvoltare de capacități pentru a analiza rolul femeilor în cadrul schimbărilor climatice și pentru a le analiza și viețile cotidiene. Trebuie să dăm femeilor și persoanelor celor mai vulnerabile un loc în politica națională și internațională. Acest raport reprezintă o contribuție foarte bună la uh, cauza echității climatice și salut raportoarea și Parlamentul European pentru această inițiativă. Și doresc să închei pe o notă pozitivă. Cred cu adevărat că acțiunea climatică poate să contribuie la ameliorarea condițiilor de viață ale persoanelor din cele mai defavorizate zone de pe glob. Comisia va continua să introducă la toate nivelurile chestiunile de gen în toate politicile sale, inclusiv schimbările climatice și combaterea efectelor, sale, efectelor negative ale acestora. Mulțumesc. Acum, în uh, numele Comisiei Envi, o ascultăm pe doamna Liotard. Un minut. Ja, dank u wel. Eerst hele grote dank aan... Vă mulțumesc foarte mult. Și doresc să mulțumesc în primul rând um, doamnei raportor. Cele mai sărace categorii de oameni din lume sunt uh, în proporție de 70% femei. Și tocmai de aceea schimbările climatice afectează în mod negativ cel mai mult femeile. Femeile sunt victimele naturale a unui dezastru natural, a unui conflict și așa mai departe. În mod ironic, femeile fac parte dintr-o categorie a populației care influențează cel mai puțin schimbările climatice. Și proporția de femei care ia decizii care au efecte asupra schimbărilor climatice este foarte redusă. Deci consider că până la urmă femeile ar putea contribui mai mult pentru a îmbunătăți schimbări, uh, politicile de mediu nu se cunoaște prea mult uh, importanța dimensiunii de gen în schimbările de gen, dar o egalitate de gen ar fi mai um, avantajoasă pentru schimbările climatice și un clima o climă mai bună ar contribui la egalitatea de gen. Și mă gândesc aici la femeile care trebuie să caute apă, să transporte apă și um, timpul respectiv este pierdut, nu mai poate fi folosit pentru a studia, pentru a încheia o educație. Trebuie să schimbăm această situație și o femeie inteligentă este o femeie care este pregătită pentru schimbările climatice. Vă mulțumesc acum, în numele grupurilor politice, Dau cuvântul doamnei Nedelceva pentru grupul PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să salut mai întâi activitatea doamnei Kiel Nielsen și a raportorilor din umbră în acest raport care vorbește despre rolul femeilor în lupta împotriva schimbărilor climatice, un raport care arată și legătura intrinsecă între egalitatea de gen și protecția de mediu. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să acceptăm realitatea, așa numai că lucrurile nu avansează dacă excludem femeile, adică peste 50% din populația mondială, de la deciziile politice, economice și comerciale, dar și de mediu. Femeile sunt actori ai dezvoltării și ai protecției mediului, nu numai pentru că ele sunt uh, adesea victimele consecințelor acestor politici, ci pentru că ele sunt de obicei celul care, care cunosc cel mai bine cele mai bune practici. Este esențial așadar să recunoaștem această calitate a femeilor ca agenți eficienți ai mediului în ceea ce privește protecția acestuia. De asemenea, eu cred că protecția mediului trece prin accesul femeilor la studii Uniunea Europeană are responsabilitatea să deschidă porțile cercetării științifice pentru femei, pentru că acestea să poată să obțină mai multe competențe și mai multe cunoștințe. Trebuie să promovăm și locul femeilor în locuri importante în care se pot lua decizii, în posturi importante pentru ca să se poată lua soluții verzi care contribuie la o mai bună gestiune a problemelor de mediu, în același timp uh, considerând și egalitatea de gen. Trebuie să subliniem importanța egalității de gen și a demarginalizării femeii în contextul uh, dezvoltării durabile. O protecție, o participare a femeii la gestiunea mediului și a protecției acestui poate să ajungă, la, să atingă obiectivele de dezvoltare ale mileniului și să, de asemenea, să transforme femeile în actori ai protecției uh, mediului iar dezvoltarea durabilă va da un acces femeilor la resursele economice, materiale și sociale. Deci este numai de câștigat din toate părțile. Comisia și statele membre trebuie să sporească valoarea adăugată a instrumentelor interioare și exterioare și în același timp și a politicilor de dezvoltare și de mediu, pentru că promovând uh, egalitatea de gen, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și protecția mediului vor avea de câștigat. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen! Most a szocialista frakció nevében Mulțumesc în numele grupului SND, doamna Estrela. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna raportoare Kiel Nielsen pentru raportul său interesant și bine structurat. O cooperare excelentă cu raportorii din umbră a permis găsirea unui consens foarte extins. Efectele schimbărilor climatice nu sunt neutre din punctul de vedere al uh, genului. Bărbații și femeile nu sunt afectați în același mod, la fel cum nu sunt afectați în același mod bogații și săracii sau țările bogate și țările în curs de dezvoltare. Efectele schimbărilor climatice sunt mai grave în zonele sărace și pot să accentueze diferențele existente. Femeile sunt în mod deosebit afectate de sărăcie. 70% dintre persoanele sărace sunt femei. Acestea sunt și mai vulnerabile la impactele impacturile, mă scuzați, schimbărilor uh, climatice. Aceste, aceste lucruri sunt strâns legate. Nu va exista justiție climatică fără o egalitate reală de gen. va fi eh, influențat eh, și din perspectiva deplasării populațiilor. Copiii reprezintă un grup deosebit de vulnerabil la efectele catastrofelor naturale acolo unde există catastrofe mai multe, școlarizarea se face într-un nivel mai scăzut. Seceta, lipsa de apă ce <clears throat> decurg din schimbările climatice obligă femeile să muncească mai mult ca să aducă apă, hrană și energie. Și foarte des tinerii părăsesc școala ca să ajute femeile în această întreprindere. De aceea e nevoie de măsuri care să integreze dimensiunile de gen în prevenirea și gestionarea riscurilor de catastrofe naturale. Pe de altă parte, femeile sunt obișnuite să-și gestioneze uh, uh, energia naturală, ceea ce nu trebuie să fie trecut cu vedere atunci când discutăm despre schimbările climatice. Mulțumesc! Acum din partea liberalilor, domnul Johansson. Herr ordförande, eh, kollegor, kommissionär, eh, först vill jag också... Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Aș dori și eu să o felicit pe doamna raportor pentru munca dumnei pe marginea acestui raport, care este un raport foarte important. Intervenția mea se va referi la legătura care există între aceste aspecte și um, acordul și importanța reprezentată de aceste aspecte pentru Parlamentul European. Femeile au un acces redus la educație. În același timp, femeile și copiile sunt cele mai puternic afectate de efectele negative ale schimbărilor climatice. Um, trei sferturi din refugiații uh, climatici sunt copii și femei. Fără să avem o abordare completă, fără să în seama de toate părțile importante a puzzle-ului, nu vom putea merge înainte. Femeile au o abordare mai prietenoasă față de mediul înconjurător în comparație cu bărbații. Au uh, obișnuința de a folosi într-un mod mai eficient, de exemplu, resursele de apă în uh, gospodărie. Uh, și avem nevoie de o folosire eficientă a resurselor în toate gospodăriile. Uniunea Europeană și Europa, în general, trebuie să folosească la maxim ideile și creativitatea bărbaților și a femeilor și, în general, să folosească la maxim resursele pe care le avem la, di- la dispoziție pentru a combate schimbările climatice. Doar um, bărbații împreună cu femeile doar dacă cele două sexe vor conlucra foarte bine, vom putea avea această abordare globală. De exemplu, femeile ar trebui să fie mult mai bine reprezentate în forurile decizionale importante în uh, negocierile climatice, de exemplu. Vă mulțumesc foarte mult. În numele grupului ACER are cuvântul Marina Yamakudakis climate change conference a deal was reached. Mulțumesc. La ultima întâlnire pe tema schimbărilor climatice, datorită doi femei s-a ajuns la o soluție. Datorită comisarului pentru mediu, doamnei comisar și datorită ministrului mediului din India. Conferința a fost uh, prezidată de asemenea de o femeie, o femeie din Africa de Sud pentru, care este președinta a uh, Instituției pentru Colaborare Internațională pe această temă. Și raportul acesta de asemenea este redactat de o femeie. Iată deci acesta vorbește despre cote de 40% pentru femei în echipele de negociere pe tema schimbărilor climatice. Am vorbit în fața Parlamentului European și am explicat că, de fapt, cotele nu fac decât să um, dea o atitudine, să vorbească de sus cumva femeilor, dar totuși este nevoie în continuare, se cer în continuare cote în uh, economie și în posturile importante. Iar acum uh, se vorbește de femei și în uh, ecologie, dar cotele nu fac decât să distorsioneze realitatea și degradează statutul femeilor care au reușit să ajungă până la uh, vârf în anumite poziții importante pentru că meritau acest lucru. Este nevoie de acorduri internaționale pentru ca să abordăm acest uh, subiect și nu de astfel de cote. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele grupului EFD, uh, are cuvântul domnul Roger Helmer. Un minut jumate. Mr. President. Domnule președinte, acest raport reprezintă o încercare eroică de a face o legătură între două dintre obsesiile principale ale acestui Parlament, drepturile femeilor și schimbările climatice. Din păcate, raportul nu își îndeplinește acest obiectiv. Schimbările climatice sunt considerate de vină pentru multe lucruri, în general fără uh, o adevărată justificare. Însă, este uh, foarte greu să arăți că violența la adresa femeilor este provocată de schimbările climatice, deși faptul că femeile sunt mai prezente în structurile de guvernare e produsă de încălzirea globală. De ce nu discutăm și despre bărbați și schimbările climatice? Până la urmă, bărbații și femeilor trăiesc în aceeași climă, aprind amândoi lumina sau calculatorul. Atât bărbații cât și femeile uh, inhalează oxigen și expiră dioxid de carbon. Un lucru bun se spune în raport, că femeile sunt mai puțin adaptabile la uh, schimbări, cum sunt schimbările climatice și efectele lor secundare. Și principalul efect secundar al încălzirii climatice este uh, tot răul făcut de politicile noastre de atenuare climatică. Excesul de reglementări fac ca locurile de muncă și investițiile să fie gonite din Uniunea Europeană și să meargă în jurisdicții cu standarde de mediu mai tolerante. Din păcate, acest lucru va afecta mai grav femeile și persoanele sărace decât pe noi, ceilalți. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru femei și pentru cei mai săraci din lume și, de fapt, pentru omenire în general, este să renunțăm la aceste politici absurde și dăunătoare privind schimbările climatice. Mulțumesc. Următorul vorbitor în numele GUE NGL, domnul Gustafson, Gustafson două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să-i mulțumesc doamna Kiel Nielsen pentru munca excelentă și pentru cooperarea de care a dat dovadă în cadrul acestui raport. Acest raport este un raport istoric pentru că, din câte știu eu, eh, pentru prima dată Parlamentul Euro- European eh, abordează schimbările climatice din perspectiva, din perspectiva de gen. Știm foarte bine că schimbările climatice nu au efecte neutre din punctul de vedere al genului. Modul de viață al bărbaților influențează mai mult mediul înconjurător. Femeile au uh, comportamente consumariste care sunt mai prietenoase față de mediul înconjurător. Este foarte important că în acest raport se pune accentul pe justiția climatică, pentru că acest aspect este um, foarte important sunt afectate țările cele mai puțin dezvoltate și sunt afectate în deoseb femei. Obiectivele de dezvoltare a mileniului sunt uh, relevante în acest punct de vedere. Discriminarea împotriva femeilor este prezentă și în discuția despre schimbările climatice. Sprijin așadar uh, propunerea din raport de a avea cote specificate pentru ca femeile să fie mai bine reprezentate la toate nivelurile decizionale. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să aibă uh, un rol de lider și să dea un exemplu foarte bun. Femeile contribuie foarte bine la uh, combaterea schimbărilor climatice și am văzut foarte bine că dacă uh, Uh, există un nivel mai mare de educație, acest lucru poate duce la salvarea de vieți. Se pot uh, se poate proteja mai bine, de exemplu, se pot proteja mai bine pădurile și așa mai departe. Deci dacă rolul femeilor este consolidat într-o societate, se ajunge la o consolidare a democrației, a drepturilor omului și așa mai departe. Vă mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Griffin în sală. Deci vom schimba puțin ordinea vorbitorilor, pentru că domnul Griffin acum ajunge. Dau cuvântul doamnei Scrisleska. Discutovanie o kobietach i zmianach klimatu jest stosunkowo nowym. Mulțumesc, domnule președinte. Femeile și schimbările climatice, poate acesta este o noutate într-un fel, ținând cont de faptul că femeile sunt foarte importante atunci când e vorba de deciziile cu privire la politicile interne, dar și atinând faptul de, cont de faptul că ele sunt foarte active în societatea civilă, cred că din ce în ce mai multă atenție ar trebui să fie atrasă asupra acestei colaborări posibile. Trebuie să ne gândim deci cum ar putea femeile să fie mai bine implicate în lupta împotriva schimbărilor climatice. Cred că următoarele ar putea fi făcute. Am putea să creștem numărul de femei care sunt educate, care sunt formate profesional, mai ales în facultăți eh, cu profil tehnologic. Aceasta le va permite să devină experte în acest domeniu. Ele ar putea de asemenea să-și găsească un loc de muncă într-un sector care se implică concret în combaterea schimbărilor climatice și, de asemenea, și numărul factorilor decizionali care activează în acest domeniu ar putea fi femei, un număr foarte mare. Toate deciziile politice ar trebui să țină cont de femei. Și atunci când vorbim despre accesul egal la așa numita economie verde pentru femei și pentru bărbați, și aceasta ar trebui să fie o preocupare importantă. Pe lângă strategiile de, pe termen lung, avem nevoie și de schimbări cotidiene care să poată să îmbunătățească posibilitățile femeilor în ceea ce privește accesul la credite, mai ales la microcredite. Prin inovare, eu cred că femeile ar putea, deci, cu acces la microcredite să aducă mai bune, rezultate mai bune și să devină actori importanți în ecoeconomie, în economia verde și, de asemenea, ar putea să combată schimbările climatice. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Dencilă. Un minut jumătate. Mike, Mike, please. Mulțumesc, domnule președinte

este esenial să înelegem mai bine dimensiunea de gen a schimbărilor climatice pentru a găsi cele mai bune soluii pentru politicile de combatere a acestora. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Parvanova. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori să o felicit pe doamna Kill Nielsen pentru munca dumneai Salut acest raport care cere un rol mai important pentru femeile în combaterea schimbărilor climatice și cred că integrarea dimensiunii de gen în politicile climatice le-ar, uh, le-ar transforma în politici mai eficiente. Statisticile ne arată că femeile sunt uh, afectate mai mult de schimbările climatice, mai ales în calitatea de victime a a schimbărilor, a schimbărilor climatice, a conflictelor pentru resurse și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de Um, acest aspect în cadrul diplomației europene, trebuie să ne asigurăm că schimbările, că există o dimensiune de gen, de gen în aceste politici. Doar așa putem folosi potențialul femeilor, doar așa putem înțelege mai bine schimbările climatice și putem ajunge la răspunsul adecvat la acestea. Recunoaștem faptul că dimensiunea de gen este un factor important în combaterea schimbărilor climatice și, drept urmare, obiectivul Uniunii Europene ar trebui să fie un acord internațional obligator. Drept urmare, este important pentru Uniunea Europeană să uh, abordeze schimbările climatice pe plan internațional, să-și convingă partenerii internaționali să renunțe la diferență pentru încheierea acestui acord durabil. Este foarte important ca acest acord să țină seama de dimensiunea de gen și să includă uh, strategii de atenuare. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Griffin, un minut și jumătate. Domnule președinte, ar fi foarte ușor să ne batem joc de acest raport. Într-adevăr, foarte multe persoane au, au râs la el atunci când au citit, de exemplu, britanicii în ziarul acum azi dimineață. Însă, din păcate, problema crizei economice duce foarte multe persoane la sinucidere și uh, nu trebuie să folosim această temă pentru a face propagandă. Dar, cu adevărat, de fapt, încercarea de a instituționaliza discriminarea împotriva jumătății populației din Europa nu este o chestiune de care trebuie să râdem. Femeile și bărbații trebuie să se completeze pentru binele tuturor. Această propunere este o încercare de a crea discordie între cele două genuri și de a sparge fa- valorile familiare și a transforma anumite valori în uh, o travă sub pretextul schimbărilor climatice. Astfel de agendă care încearcă doar să divizeze și să vă creeze ură nu este neapărat de aplaudat. Sute de bărbați nu au acces la copiilor din cauza divorțurilor. Mii de copii sunt uh, luați de către stat din cauza faptului că nu se acceptă de către militanții feminiști, militantele feministe, o altă idee despre educație. Așadar, trebuie să încercăm să, solv- să rezolvăm aceste probleme și nu să pierdem vremea și banii pe politici anti eh, politici sexiste și care nu fac decât să, divi- să dividă oamenii. Trebuie să mai degrabă să dăm dovadă de solidaritate pentru a combate problemele adevărate. Mulțumesc! A következő felszólaló Strif... Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Strifler, două minute. Mă scuzați, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Schimbările climatice trebuie să fie, evident, discutate în uh, ansamblu, nu doar la nivel european, ci și la nivel mondial. Însă, la fel de adevărat este faptul că femeile și mai ales cele care trăiesc în țările în curs de dezvoltare sunt primele victime ale acestor schimbări. Discriminarea constantă a femeilor pe planul veniturilor, al accesului la resurse, participarea la luarea deciziilor politice, toate acestea sunt factori care arată vulnerabilitatea femeilor în cazul catastrofelor naturale ce apar în țări în curs de dezvoltare. Politica noastră de combatere a încălzirii climatice nu poate să se blocheze în chestiunile legate de gen, la fel cum politica de dezvoltare nu poate să uh, facă rabat la luarea în calcul a femeilor în țările în curs de dezvoltare. Domnule președinte, dragi colegi, Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a promova rolul femeilor în țările în curs de dezvoltare, în marile foruri internaționale și mai ales la conferințele ONU cu privire la climă. Uneori mi se pare că visez, că am halucinații, mai ales după ce am auzit adineauri. Domnule președinte, e momentul ca egalitatea de sexe să stea în centrul elaborării și a implementării politicilor de dezvoltare, de drepturile omului și de combaterea schimbărilor climatice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Un minut și jumătate, Marita Eh, herr talman. Mulțumesc, Acest, acest raport ne arată impactul diferit al uh, bărbaților și al uh, femeilor asupra schimbărilor uh, climatice. Bărbații și femei, femeile sunt afectate în mod diferit de schimbările climatice. Avem nevoie de o nouă abordare, avem nevoie de noi atitudini dacă ne dorim uh, schimbări reale. Și cu toții aici în Parlamentul European ne dorim acest lucru, chiar dacă avem um, favorizăm linii diferite de acțiune. Nu doar în Uniunea Europeană, ci peste tot în lume trebuie să înțelegem mai bine problemele cu care ne confruntăm în acordurile internaționale trebuie să se țină seama de dimensiunea de gen și aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei Kill Nielsen pentru acest raport care aduce o nouă perspectivă față de schimbările climatice. Acest lucru este unul bun pentru că majoritatea dintre noi știm că o soluție politică va fi mai eficientă dacă suntem conștienți de dimensiunea de, de gen. Și acest lucru este adevărat și vis-a-vis -vis de politicile climatice. Dacă ne dorim politici climatice, ca aceste politici climatice să fie mai mult decât cuvinte goale pe hârtie, atunci avem nevoie de rapoarte care să ne arată direcția uh, pe care trebuie să urmăm. Așadar, vă mulțumesc din nou pentru acest raport. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum Andreea Zanoni, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva schimbărilor climatice este necesară pentru ca să poată supraviețui omenirea și este important ca Europa și toți ceilalți actori interesați să se implice în acest în această luptă, pentru că aceasta este singura, singura cale prin care am putea să împiedicăm următoarele catastrofe care bat la ușă se, este recunoscut și la nivel internațional că cei care sunt cei mai afectați de schimbările climatice sunt de obicei cei săraci. 60% din persoanele sărace în lume sunt femei în țările ter, eh, din lumea a treia, în care nu există îngrijire medicală și în care nu există nici măcar acces la apă. De asemenea, aceste persoane lucrează de obicei în agricultură, iar femeile sunt cele care trebuie să lucreze mai mult din cauza secetei, din cauza faptului că există o lipsă de apă în general care vine și din cauza schimbărilor climatice. Trebuie deci să vedem toate aceste dimensiuni și să ținem cont de ele în toate etapele negocierii în cadrul uh, Convenției Cadru pentru schimbările climatice, pentru ca femeile să aibă un rol mai bun pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Crista Clas are cuvântul acum. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Um, Clima se modifică, femeile sunt afectate de acest lucru și pot să și facă ceva. Discuția devine ridicolă în momentul în care există intervenții ca cea a colegului nostru Griffin. Știm cât de important este acest raport, știm foarte bine că experții și oamenii de știință caută soluții și că există interpretări și opinii foarte diferite. Însă un lucru este sigur dacă vom continua să consumăm atât de multe resurse, nu vom mai avea foarte curând resurse la dispoziție. Deci oricum va trebui să economisim energie. Schimbările climatice au, au un impact real asupra mediului uh, în care trăim uh, cu toții. Comisia FEM cere în acest raport o implicare mai mare a femeilor în această temă a combater combater a combaterii schimbărilor uh, climatice. 70% din, cele, din cei mai săraci uh, oameni de pe lume sunt femei și 85% din refugiații din urma schimbărilor climatice sunt femei. Deci este foarte important ca rolul femeilor să fie uh, consolidat. Femeile au un rol important în gestionarea resurselor private, în gospodările private, de exemplu. Femeile hotărăsc cu ce se încălzește uh, sau cu ce se uh, răcește o casă. Deci există un potențial imens aici pentru a economisi uh, dioxid de carbon. Femeile și în familie și în educația copiilor pun piatra de temelie pentru folosirea eficientă a resurselor. Și trebuie să profităm de această experiență existentă. Dacă ne dorim o lume mai bună, acest lucru nu, nu se poate face fără femei. Raportul acesta are Um, abordări uh, adecvate, dar ar trebui să pună accentul pe aceste două aspecte, dimensiunea de gen în cadrul schimbărilor climatice. Nu ar trebui să um, abordăm prea multe teme și să uităm care sunt prioritățile. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Blinkeviciută. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc raportorii pentru munca depusă. Într-adevăr, nu ne dăm seama suficient de importanța aspectului de gen și de legătura lui cu combaterea schimbărilor climatice. Domnul Griffin nu înțelege esența problemei. În acest domeniu trebuie să facem eforturi mai mari, pentru că integrarea dimensiunii de gen în politicile privind schimbările climatice nu se întâmplă încă. Femeile sunt foarte afectate de schimbările climatice și catastrofele naturale au arătat că mai ales femeile și copiii au desuferit din aceste motive. Cele cel mai greu lovite sunt femeile din lumea în curs de dezvoltare, la fel și copiii de acolo. Femeile lucrează în domeniul agriculturii, lucrează prea mult și nu au un acces suficient la uh, îngrijiri de sănătate. datele privind genul ne-ar putea permite să evaluăm aceste aspecte mai bine și să le integrăm în combaterea schimbărilor climatice, care trebuie să fie o prioritate în politicile europene. Mulțumesc, doamna Matera, două minute. Mulțumesc, președinte. La consapevol... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Există o legătură între politica de egalitate de gen și schimbările climatice și există de curând uh, și o conștientizare mai bună față de această legătură. Nu se credea până acum că aceste două aspecte ar putea fi legate, de aceea nici nu a fost integrată politica de gen în cea de mediu. Însă abordarea de până acum nu este neapărat cea mai bună. Există pericolul să nu ajungem la un acord internațional la următorul Montana Summit pe tema uh, schimbărilor climatice. Trebuie de aceea să ne concentrăm acum uh, la, de, pe reuniunea de la Rio din iunie și cred că aspectele de gen trebuie să fie integrate în această dezbatere. Este o șansă pentru uh, combaterea schimbărilor climatice să avem această abordare. O astfel de legătură trebuie să se bazeze pe două, două principii importante. În primul rând, consecințele inegalității de gen și cauzele acesteia. Trebuie să înțelegem mai bine de ce se întâmplă acestea, trebuie să înțelegem mai bine și legătura între schimbările climatice și femei. Pentru aceasta însă trebuie să avem uh, date și studii cu privire la inegalitățile de gen și la situația celor două sexe în această uh, luptă. Astfel vom putea după aceea să economisim resurse de apă, de energie care ar putea fi aduse în folosul femeilor și de asemenea am putea să luăm și alte măsuri specifice. Trebuie să fie foarte clar că există o inegalitate între femei și bărbați și aici trebuie menționate două aspecte, susținerea femeilor și participarea la posturile de răspundere și la decizii decizii. Amândouă trebuie însă integrate în politicile comunitare și îmi doresc ca această legătură între dimensiunea de gen și cea de climă să fie din ce în ce mai eficientă și să fie o parte integrantă a programelor europene, nu numai în măsurile politice specifice. Schimbarea climatică se referă la toate domeniile activităților umane și face parte din acesta și de aceea trebuie să fie integrată la nivel orizontal această problemă trebuie integrat în toate proiectele și în activitățile de finanțare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Papadopulo are cuvântul acum și are un minut. Hello. Da. proedre, Πρόεδρε, la ghitul του κλίματος Vă mulțumesc. Schimbările climatice duce la catastrofe de mediu și are consecințe dramatice asupra populației sărace și, sărace și asupra um, statelor cele mai puțin dezvoltate. Femeile reprezintă 80% din victimele schimbărilor climatice. Există foarte multe propuneri care au fost făcute, cu care eu sunt de acord. De exemplu, trebuie să existe o justiție Uh, din punctul de vedere al mediului conjurător, al schimbărilor climatice, dar un punct trebuie să fie subliniat chiar mai mult. Este nevoie să se țină seama de dimensiunea de gen în toate măsurile politice legate de mediu și în toate măsurile politice legate de o dezvoltare durabilă. Dar pentru acest lucru avem nevoie de studii um, care să țină seama de specificitatea fiecărui uh, sex, pentru că doar așa putem înțelege și aborda mai bine problema legată de uh, refugiații în urma schimbărilor climatice. Uniunea Europeană trebuie să integreze mult mai orientat uh, această dimensiune de gen în politicile sale. Vă mulțumesc, doamna Zaborska, are cuvântul. Acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru munca sa. Însă nu înțeleg punctul 30 din raport. Citez. Parlamentul European recunoaște faptul că creșterea populației influențează clima și subliniază nevoia de a răspunde la nevoile diferențiate ale femeilor și ale bărbaților în domeniul contracepției. Am două întrebări legate de acest articol. Raportoarea vrea să spună că nu ar trebui să mai avem copii ca să oprim schimbările climatice? Ar trebui, din cauza emisiilor de CO2, să distribuim prezervative și anticoncepționale? Dacă, din, dacă ideologia împinge pe cineva dincolo de limitele raționale, atunci această discuție nu mai are niciun sens. Acest raport sugerează că femeile ar trebui să fie lipsite de feminitate, că n-ar trebui să fie mame. Niciunul din obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu spune că ar trebui să fie mai puțin copii în țările în curs de dezvoltare. Ar fi o contradicție. Chiar dacă aceste persoane sunt foarte departe de noi, viața lor are aceeași valoare. Doar pentru că nu au uh, suficientă apă potabilă, uh, se invocă convenții ONU, se convoacă experți și se plătesc milioane pentru ca aceste persoane să poată rămâne în viață. Însă una din principalele surse de sărăcie, conform acestui raport, și una din principalele surse de uh, schimbări climatice, de cauze ale schimbărilor climatice, este creșterea populațiilor. Însă nu e chiar așa, pentru că femeiul a publicat în 2011 uh, un sumar, un top al celor 10 economii din lume care cresc cel mai repede și șapte dintre acestea se află în Africa care, și au o natalitate foarte ridicată. E foarte mare păcat de acest raport. Acum, doamna Mazzoni, două minute. Grazie, Presidente. Con la relazione Lind... Mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport, Nielsen, cred că Parlamentul European a putut demonstra încă o dată cât de angajat este pentru susținerea creării unei societăți mai egale, mai democratice și care ține cont de aspectele de gen. Așa cum a spus-o și uh, colegul meu, colegul meu Elmer a spus că este o obsesie, dar eu nu cred că este o obsesie, ci cred că este o voință puternică de a crea o Uniune Europeană mult mai adecvată la provocările uh, acestui secol. Iar doamna se vorbește în acest raport și de faptul că trebuie să existe o dimensiune de gen în politica climatică. Colega noastră s-a ocupat foarte mult de această legătură, dar eu n-am înțeles exact legătura aceasta directă. Pot însă înțelege foarte bine obiectivele acestui raport și le susțin și eu. Obiectivele sunt de a crea o societate în care diferențele nu mai pot fi acceptate și tolerate. Nu mai este posibil să acceptăm o societate în care femeile sunt uh, cele care au mai puțin de jumătate din uh, bunurile din această lume, care lucrează pe mai puțin de un dolar pe zi. Numai este prezența femeilor în poziții importante în instituții și două treimi din uh, orele de muncă din lume sunt depuse de femei, dar numai o treime din salarii este deci din uh, suma salariilor le revine tot femeilor. Așadar, trebuie să acuzăm toate aceste aspecte și acest raport este un instrument important pentru ca după aceea să luăm măsurile importante care ar putea să ducă la o schimbare. Așa cum a spus-o și domnul Potoșnic, trebuie integrat acest aspect în toate domeniile noastre de activitate. Este adevărat că schimbările climatice duc la alte modificări care, se, care afectează mai ales persoanele vulnerabile și femeile fac parte din acest grup. Este și adevărat că problema femeilor trebuie să fie abordată orizontal în toate domeniile politice ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Pietikainen, dar nu este în sală. Deci, o să trecem direct la intervențiile spontane, catch the eye, și primul vorbitor este doamna Jordan ker želim tudi sama povedati, da se strinjam s tem. Vă mulțumesc. Am dorit să intervin pentru că și eu am dorit să spun că există într-adevăr o legătură specifică clară între uh, femei și schimbările climatice. Sunt de acord și cu Crista Clas că nu trebuie să insistăm pe detalii, ci să avem o privire de ansamblu. După părerea mea, educația este un punct uh, important se spune că dacă educi un bărbat, ai o persoană educată, dar dacă educi o femeie, o femeie vei avea o familie educată. Deci educa- vedem foarte clar cât de importantă este educația. De asemenea, conștientizarea este foarte importantă pentru că o femeie va influența cum va gândi până la urmă o familie întreagă. Trebuie să ținem uh, seama de dimensiunea de gen, mai ales când discutăm despre asistența pentru dezvoltare pe care o pune la dispoziția Uniunea Europeană. În plus, trebuie să ne asigurăm că femeile sunt mai bine reprezentate în uh, luarea deciziilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Iana Machia are cuvântul. Mike, please. Haluan alussa kiittää. Mulțumesc. În primul rând a dori să mulțumesc raportoarei pentru un raport excelent. Însă, dacă îmi permiteți, aș dori să prezint și câteva aspecte critice legate de acest mod de gândire asupra schimbărilor climatice. Când vorbim despre climă, foarte adesea discutăm despre cifre și eu cred că, de fapt, atunci când discutăm despre schimbările climatice, ar trebui să ne concentrăm asupra oamenilor. Cei care trebuie să se confrunte cu schimbările climatice în viața de zi cu zi, femei din țările în curs de dezvoltare care se află în poziția cea mai proastă din perspectiva schimbărilor climatice. Acolo nu e vorba doar de un eșec al piețelor, ci este vorba de viața lor de zi cu zi. Acest lucru este adesea uitat. Atunci când vorbim despre schimbările climatice, vorbim despre oameni și uh, abia apoi despre cifre și despre piețe. Mulțumesc. Domnul Romeva are cuvântul. Claro, no es casualidad que la mayoría de las víctimas de las... Haideți să fim foarte clari. Nu este o uh, coincidență faptul că majoritatea victimelor schimbărilor climatice sunt femei, pentru că femeile sunt vulnerabile. Vulnerabilitatea este cauzată de niște probleme structurale. Astăzi au fost uh, făcute niște declarații foarte clare care ar trebui să ne uh, îngrijoreze. A fost descrisă situația de astăzi din lume, au fost descrise provocările, lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a implica mai mult uh, femeile în procesul uh, decizional. Pentru acest lucru, uh, femeile trebuie să fie mai bine, mai, mai bine pregătite, să fie protejate mai mult. Apoi, un alt punct, trebuie ca dimensiunea de gen să fie reflectată în toate politicile climatice ale noastre aceasta este, aceasta este o uh, necesitate și nu doresc să ne întoarcem în timp. Vă mulțumesc. Doamna Miranda, are cuvântul. Iora. Obrigada, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doamnă Kiel Nielsen, doresc să vă felicit pentru acest raport excelent. După cum spuneți, doamnă Kiel Nielsen, femeile sunt mult mai afectate de schimbările climatice. Și clima, de fapt, se schimbă pentru că nu utilizăm instrumentele climatice bune pe care le avem la dispoziție și din cauza responsabililor politici care nu acționează corect în lume și în Europa. Am să iau un exemplu foarte concret. Chiar în țara mea, acum, ă, este o problemă cu femeile din sectorul pescuitului de exemplu cele care recoltează fructe de mare. Atunci ne dăm seama că uh, din cauza schimbărilor climatice uh, coastele sunt poluate și aceste femei își pierd locul de muncă pentru că nu mai există fructe de mare. Deci trebuie să uh, combatem aceste schimbări climatice care afectează femeile. Mulțumesc! A fost uh, o dezbatere foarte interesantă, acum se încheie și dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Potocnic, ca să tragă concluziile în două minute. Thank you, President, honorable members. Vă mulțumesc, domnule președinte, membrii Parlamentului. Permiteți-mi să spun în primul rând că atunci când discutăm despre femei și schimbările climatice, discutăm despre o problemă reală și gravă. Apreciez așadar uh, atenția care a acordat-o acestei teme doamnei raportor și sunt sigur că și colega mea, Connie Hedegaard, apreciază acest lucru. Foarte multe elemente convingătoare au fost amintite în această dezbatere și uh, lucrul pe care nu-l voi uita în urma acestei dezbateri este, sunt câteva cuvinte, conștientizare, uh, date defalcate, cunoștință, educare, um, știință. Din punctul de vedere al sprijinirii femeilor, a educației femeilor, aș putea să spun că din anul 2015 toate propunerile de asistență dezvolta- de dez- pentru dezvoltare vor ține seama de dimensiunea de gen. Apoi, în orizontul 2020 se, se, vă, se va fi inclusă o analiză specifică de gen unii dintre dumneavoastră știți că în mandatul anterior am fost responsabil pentru cercetare și rolul femeilor în domeniul cercetării este foarte important. Din păcate, situația nu poate fi rezolvată foarte repede. Există unele elemente care sunt încurajatoare în ziua de astăzi. Um, cifrele ne arată că numărul de doctoranzi um, între femei este tot mai mare în comparație cu uh, bărbați, cu bărbații deci, situația se îmbunătățește, dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să rămânem concentrați pe aceste puncte și pe viitor. Problema este legată de momentul în care se trece din lumea academică în, pe piața muncii. Aici vedem că realitatea este diferită. Femeile primesc deseori contracte pe termen uh, scurt de timp. Deci sunt probleme reale cu care se confruntă femeile și consider că ar trebui să abordăm problemele um, de la cauza lor, să avem polit, să folosim politicile noastre cât mai uh, eficient. Eu am văzut singur cât de puternic este rolul femeilor în negocierile internaționale și pot să vă spun că acest lucru este o realitate. Și în final, un lucru pe care aș dori să-l uh, menționez se referă la discuția pe care am avut-o, o discuție pe care am avut-o ieri. Ieri am fost în Danemarca, în Horsens, unde s-a întâlnit Consiliul uh, Informal, care a uh, discutat două lucruri. Um, programul, al șaptelea program de acțiune pentru mediu. Este vorba de o perspectivă pe termen mediu și lung și am discutat în cadrul acestei discuții și uh, summitul Rio Plus 20, unde în cadrul acestei discuții se pune accentul mai mult pe um, aspectele de mediu. Doresc să vă spun că echilibrul um, de gen și rolul special al femeilor a avut un rol important în discuția pe care am avut-o ieri. Este foarte important să privim aceste puncte nu doar din perspectiva schimbărilor climatice, ci și din perspectiva mai largă a dezvoltării uh, durabile. Unii dintre dumneavoastră ați, ați atras pe bună dreptate atenția asupra uh, importanței echității în dezvoltarea durabilă. O dezvoltare echitabilă nu trebuie să se refere doar la creștere economică pură. Trebuie să asigurăm și demnitatea, trebuie să asigurăm o creștere care să fie inclusivă, să reducem sărăcia și să contribuim la uh, o egalitate mai uh, consolidată. Și apropo, conferința din Rio, la care vom participa în uh, iunie, este tocmai acest lucru, o economie uh, ecologică în contextul eradicării sărăciei. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar! Înainte să dau cuvântul domnului raportor, Aș dori să vă uh, să anunț că uh, dezbaterea va fi închisă de către un vicepreședinte al Parlamentului, care este o femeie. Vă rog. Mulțumesc. După ce m-am întâlnit cu doamna comisar Hödegard care ne-am întâlnit în cadrul Comisiei FEM, ea ne-a asigurat că putem să contăm pe ea. De asemenea, mi-a spus că putem conta pe președinția daneză și uh, că de acolo vor veni și anumite propuneri în acest sens. Vreau să mulțumesc tuturor și femeilor și bărbaților colegi care au luat cuvântul astăzi și care ne-au arătat că munca pe care am depus-o împreună și care este o activitate extrem de uh, bogată pentru toată lumea, necesară și care trebuie continuată, a fost într-adevăr un pas important, un prim pas foarte bun. Fiecare a avut contribuția sa la acest raport și sunt foarte bucuroasă de acest lucru. Știu că vom putea și să ne bazăm pe Institutul pentru Egalitatea de Gen pe care l-am creat în 2011 la Vilnius. Și aș vrea să spun și ceva pe care nu l-am, nu l-am spus până acum. Aș vrea să aduc un omagiu tuturor femeilor care în toată această lume au înțeles de mai de mult că trebuie să ne mobilizăm pe tema aceasta de a păstra resursele, de a încerca să implicăm femeile în această problemă. Există femei care au înțeles de mult această mișcare, a Shipco, de exemplu, care sunt femei din India care s-au uh, angajat față de copaci, față de plantarea copacilor și au încercat să lupte alte femei, de exemplu, pentru a conserva 600 de specii de uh, fasole și cred că multă lume nu a uitat că Vangali Matai, care ne-a părăsit de curând, uh, a lansat o mișcare importantă, tot ecologică și foarte multe femei, datorită acestei organizații, au înțeles uh, cât de importantă este această temă. Un alt punct despre care s-a vorbit sunt cotele pentru femei. În ceea ce mă privește pe mine și grupul meu politic, noi suntem pentru acest instrument pentru că considerăm că e doar un instrument. Un instrument care ne-a permis, de fapt, să fim singurul grup politic din acest Parlament care avem o reprezentare paritară. Este, din păcate, singurul instrument care funcționează, se pare. Dacă nu funcționăm cu cote, nu vom reuși să avansăm în ceea ce privește egalitatea femei-bărbați. Eu consider că este doar un instrument, nu altceva. Și în final voi, îl voi cita pe Einstein, dacă îmi permiteți, care a spus că o problemă nu poate fi rezolvată cu aceeași, același grad de conștientizare care a creat problema respectivă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Iar acum, doamnelor și domnilor, anunț faptul că este închisă această dezbatere și votul va avea loc la ora 12. Trecem la următoarea.